Comisia Jurii, în reuniunea sa din 8 iulie 2013, a analizat uh, mandatele unor noi membri, conformitate cu articolul 4 alineatul 3, și a propus ca aceste persoane să poată din 1 iulie 2013 să fie considerate ca membre cu drepturi de pline. E vorba de doamna Borzan, Buzici, Malitici, Petrovici, Iacovina, Suicea, Tomasici, dar și al domnilor Baldini, Picula, Plencovici, Știr, Valialo și Vulianici. Aș propune așadar să considerăm aceste mandate în Parlamentul European ca și valide. Mulțumesc! Autoritățile competente din Polonia mi-au cerut o...